Uh, Bună dimineața tuturor. Vă rog frumos să luați loc. It is our pleasure to welcome... Uh, este o deosebită plăcere să îl salutăm pe domnul comisar Katainen. Îi mulțumim pentru prezența sa pentru acest dialog structural Vă mulțumim pentru prezență, apreciem faptul că sunteți întotdeauna într-o strânsă legătură cu comisia noastră. Există subiecte despre care vrem să aflăm mai multe, așa că, fără prea multe întârziere, aș dori să vă dau cuvântul în așa fel încât să vă puteți face prezentarea. Stimați membri, domnilor și domnilor, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată în această dimineață, pentru acest schimb de opinii și pentru dialogul structural. În uh, prezentarea mea aș dori să mă concentrez mai ales pe propunerile legislative care vor sosi un pic mai târziu anul acesta și care sunt legate de pachetul economie circulară. Acestea reprezintă un element important în dorința noastră de a avea o economie cu emisii reduse pe viitor. Și e un concept care va reprezenta un, um, o cale de urmat pe viitor la nivel global. Gândiți-vă la digitalizare. Implementarea este pe cale să fie realizată. Avem deja un pachet care a fost adoptat în acest sens și există inițiative cheie care acum sunt pregătite și le pe care ne așteptăm să le adoptăm în luna martie. Spre exemplu, strategia pentru materiale plastice, uh, decarbonizarea economiei, uh, reducerea uh, deșeurilor plastice și încă un aspect, o monitorizare a indicatorilor actuali pentru a evalua în mod corect situația uh, la nivel european și în statele membre și propuneri legislative pentru a reduce deșeurile la nivel urban. Vrem să vedem care este situația cu produsele chimice și deșeurile produse de acestea, pentru că e o provocare nu doar la nivel european, ci la nivel global. Și noi vrem să, avem, uh, să aplicăm pe deplin principiul o mai bună reglementare. Și au existat o serie întreagă de consultări publice care au fost astfel lansate. Există o platformă pentru a avea un dialog cu factorii interesați. sprijin pentru uh, diferitele acțiuni în ceea ce privește preîntâmpinarea risipei alimentare, uh, risipei de orice fel. Există o astfel de platformă în care pot exista schimburi de opinii între autorități, întreprinderi, cetățeni pentru a îmbunătăți situația. Și dați-mi voi să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește strategia pentru produse plastice. Comisia își dorește să prezinte o strategie ambițioasă pentru produse plastice până la sfârșitul anului. Și pentru asta am analizat o serie întreagă de măsuri, măsuri la nivel uh, legislativ, instrumente economice și, de asemenea, angajamente la nivel, uh, la, uh, pe bază voluntară. E clar că substanțele plastice joacă un rol important în economia europeană pentru că sunt foarte larg, pe larg utilizate și au implicații deosebite. Dar, ca să spărim circula- um, economia circulară, acest lucru va duce la noi oportunități pentru crearea de locuri de muncă și pentru întreprinderi. Cu toate acestea, felul în care în momentul de față plastic, substanțele plastice sunt uh, produse nu e neapărat foarte coerent cu acest principiu de eficiență a resurselor. Și reciclarea pla substanțelor plastice ar putea reprezenta un avantaj pentru că dacă avem prea multe substanțe plastice, acestea trebuie să ajungă la gropile de gunoi sau trebuie să fie incinerate sau până la urmă urmei ajung în oceane, ceea ce evident va crea un mediu negativ și va avea și un impact economic. De aceea, noi trebuie să luăm foarte în serios această problemă. Și viitoarea strategie va avea drept scop consolidarea strategii, investi, cercetării, investițiilor în cercetare în așa fel încât să reducem deșeurile plastice și efectele lor negative. Și asta va completa munca deja depusă în uh, pachetul legislativ referitor la deșeuri. Și această strategie ne va oferi de asemenea și posibilitatea de a decarboniza și mai mult uh, economia europeană și va constitui o contribuție tangibilă la îndeplinirea uh, scopurilor noastre fixate pentru 2030. Apoi, gestionarea substanțelor plastice reprezintă de asemenea o sursă de oportunități. Și trebuie să vedem care sunt uh, uh, și reprezintă de asemenea și o componentă a întregii strategii pentru produse plastice. Trebuie să promovăm acest model al economiei circulare și în țări terțe și pentru că nu putem să facem acest lucru noi de unii singuri, în mod izolat. Reciclarea reprezintă un element important, în așa fel încât să ne asigurăm că piața um, materiilor prime va fi astfel menținută. Trebuie să reutilizăm tot ceea ce putem, să reciclăm. E nevoie de o eficiență mai, de o gestiune mai eficientă a resurselor hidraulice apei și Comisia analizează impactul unui astfel de uh, document legislativ asupra agriculturii. Și vom încerca să promovăm acest lucru ori de câte ori e pertinent și eficient din punct de vedere al costurilor. Comisia va susține uh, uh, inițiative pentru a avea o gestionare inteligentă a apei potabile și vom include și măsuri pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu apă potabilă. Mare parte din resursele noastre sunt, de fapt, hidraulice și există mari pierderi la nivel de apă în lanțul de producție. Se, um, se pare că 33% din apa potabilă este astfel pierdută. Și modificarea standardelor bazându-ne pe dovești științifice din partea Organizației Mondiale a Sănătății, ne demonstrează că reducerea risipei de apă potabilă poate avea un efect benefic. Și Comisia își dorește să adopte aceste propuneri până la sfârșitul anului. Și câteva cuvinte în ceea ce privește finanțarea economiei circulare. Știți care sunt uh, modele actuale de business și care sunt modele pentru o economie circulară și care necesită noi instrumente de finanțare. Dincolo de instrumentele financiare, financiare pe care le avem în momentul de față, există diferite programe care pot fi uh, dezvoltate. Și Comisia e de părere că e nevoie de o nouă platformă dedicată specific economiei circulare. Tocmai de aceea, împreună cu Banca Europeană de Investiții, am lansat în 2017 diferite, uh, o platformă cu diferite instrumente de finanțare pentru economia circulară și cuprindem diferite uh, diferiți actori majori, bănci și așa mai departe în Uniunea Europeană, încercând astfel să facilităm apariția unei noi generații de proiecte bazate pe economie circulară. Și grupul de experți a avut o întâlnire în data de 2 octombrie anul acesta. Și, așa cum s-a spus în comunicarea Comisiei din septembrie 2016, E nevoie de o accelerare a reformelor și acest lucru va duce la reorganizarea sistemului financiar. E ceva esențial pentru a ne atinge scopurile. Și, de asemenea, trebuie să ținem seama de o gamă largă de probleme care afectează mediul înconjurător în momentul în care abordăm acest pachet al economiei circulare. Și acum Comisia își întărește eforturile um, la nivel de sistem financiar, tocmai pentru a susține astfel de proiecte durabile. Am fost destul de impresionați de calitatea raportului uh, grupului de experți în acest sens și așteptăm uh, să vedem care vor fi recomandările acestui grup până la sfârșitul acestui an. Îmbunătățirea legislației pentru a asigura această tranziție a Europei către economie circulară. Reprezintă o adevărată șansă pentru creștere, pentru ocupare. Îmbunătățirea gestionării deșeurilor reprezintă o cale uh, de progres pentru mediu și pentru economie. Și e nevoie de încurajări în acest sens. Tocmai pentru a accelera uh, perioada de tranziție, viteza acesteia. Cu toții vom avea de câștigat. Evident, există foarte multe domenii în care pozițiile Parlamentului European și ale Consiliului sunt uh, aliniate și trebuie să ne bazăm pe aceste puncte de vedere comune. Și Comisia este gata să faciliteze dialogul tocmai pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an între cele trei instituții. Stimați membri, ieri ați avut o discuție cuprinzătoare în ceea ce privește perturbatorii endocrini. Îmi pare rău, n-am prea multe de adăugat față de ceea ce s-a spus deja ieri, dar dacă îmi permiteți câteva cuvinte pe acest subiect deosebit de important. În momentul de față ne gândim care ar putea să fie următorii pași, uh, având în vedere identificarea criteriilor pentru a defini uh, substanțele care pot fi considerate drept perturbatoare endocrin și asta în contextul uh, legislației pe pesticide. Uh, Parlamentul European a trimis uh, prin uh, contestația sa, a trimis un um, semnal foarte puternic față de textul înaintat de către Comisie. Dar vrem în continuare să găsim o cale de a depăși situația de impas, pentru că au existat deja prea multe întârzieri. Fără ni- dacă nu am ajunge la niciun acord, ar fi o situație proastă pentru toată lumea n-ar fi niciun fel de beneficii nici pentru sănătate, nici pentru uh, mediu dacă am menține criteriile actuale. Și cred că suntem cu toții de acord asupra acestui fapt. Și toate aceste lucruri au fost recunoscute și de către factorii interesați. Propunerea comisiei se baza pe o abordare rezonabilă, a fost uh, susținută de statele membre. Acum, cred că nu suntem chiar atât de departe de obținerea unui acord. Textul la care ne gândim credem noi că va fi acceptabil atât pentru statele membre cât și pentru Parlamentul European. Și vreau să profit de această ocazie pentru a lansa un apel înspre cooperare pe acest subiect. Să nu uităm, doamnelor și domnilor, că prin adoptarea acestor criterii, Uniunea Europeană va fi primul sistem de reglementare din lume care va veni cu criterii obligatorii pentru a fi măsură să definească substanțele perturbatoare la nivel endocrin și la nivel de pesticide. Și asta va reprezenta un exemplu demn de urmat. Așa că haideți să nu pierdem această ocazie. După dezbaterea de ieri, uh, veți avea ocazia să discutați uh, diferite regulamente pe această temă, produse biocide și uh, perturbatoare endocrini. Și Comisia este gata să vină cu toate clarificările necesare și să sperăm că astfel vom găsi o cale de a ajunge la un acord. Doamnelor și domnilor, doamna președinte, mă voi opri aici și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări dacă aveți. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru această trecere în revistă cuprinzătoare a subiectelor legate de munca din comisia noastră. Tot ceea ce ați menționat este foarte important pentru noi și așteptăm cu nerăbdare să primim Viitoarele documente legislative și strategii pe substanțe plastice, pe finanțare, pe proiecte durabile și așa mai departe. Acum, evident, vom începe cu oratorii în numele grupurilor politice. Și primul pe listă, din partea PP, doamna Françoise Grostet. Domnule vicepreședinte, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru dialogul pe care îl aveți cu comisia noastră. Regret faptul că nu suntem chiar așa de numeroși pentru a vă asculta. Dar să știți că noi apreciem faptul că dumneavoastră aveți un dialog susținut în comisia noastră și că veniți des pentru a ne explica strategiile pe care le desfășoară comisia. V-ați referit la strategia uh, Uh, referitoare la economia ecologică, economia verde. Mă bucur de faptul că aveți o serie întreagă de noi măsuri pentru economia circulară pe care ați explicat, chiar și strategia referitoare la produse plastice pe care o susțin pe deplin și uh, despre care cred eu că va trebui să obținem din ce în ce mai multe detalii. Vă mulțumesc că v-ați referit și la perturbatorii endocrini. Da, apropo, uh, E un lucru pe care eu îl regret și anume faptul că sănătatea lipsește cu desăvârșire din această strategie. Din toate măsurile sectoriale specifice pe care le-ați menționat, niciuna nu se referă într-adevăr la, la industriile în domeniul sănătății, deși e un sector cu plus valoare, care inovează, Uh, în care Europa trebuie să fie uh, un lider, pentru că e în interesul atât al economiei cât și în interesul pacienților. Și de ce s-a uitat acest lucru? Cum poate Comisia să repare această uitare? Și uh, Apoi, în ceea ce privește programul strategic pentru a consolida competitivitatea industriei și a produselor farmaceutice, care a fost evocată deja în comunicarea Comisiei încă în 2012. Comunicarea era intitulată O industrie europeană mai puternică în slujba creșterii și a relansării economice. E bine, eu cred că e un subiect important și, în final, aș dori să spun că sunt deosebit de încântată să văd că, spre exemplu, în țara mea, în Franța, chiar luni, au fost depuse patru proiecte care au fost autorizate de către Comisie pentru o finanțare de 100 de milioane de euro în domeniul energiei și al mediului. Și aș vrea să ne explicați mai bine pe acele proiecte care au fost reținute, care au fost acceptate, dacă există monitorizare și o dirijare a acestora către subiecte specifice și care ar fi acele subiecte specifice. Și aș dori să știu ce cotă din aceste proiecte în domeniul mediului și al energiei uh, într-un ansamblu finanțat, care este cota aceasta de energie și de mediu, într-un ansamblu de proiecte finanțat de uh, Comisia Europeană în cadrul planului Juncker. Mulțumesc și acum doamna Dali în numele socialiștilor și democraților. Vicepreședint Katainen de Aldarbohra, iat manau Mulțumesc. Mulțumesc domnule Katainen pentru prezență. Aș dori să mă concentrez pe două aspecte. De fapt, v-ați referit și dumneavoastră la ele. Pachetul cu privire la substanțele plastice, pachetul economiei circulare. Ați vorbit de aspectul internațional și eu îl consider foarte important. E un subiect pe care UE nu-l poate trata singură. Toată lumea ar trebui să pună umărul. Însă care sunt planurile comisiei, aș dori eu să știu, <clears throat> pentru a depăși acest cadru și pentru a trata și partea internațională. Chiar de dimineață a fost menționat un document scurs pe această strategie care ar spune că Comisia se referă la reciclare și reutilizarea plasticului și dificultățile legate de această problemă. Ce ne puteți spune? Și apoi, pentru că mai sunteți responsabili și pentru creștere și stabilitate, la o altă întâlnire în acest an, mai devreme, spuneați că Bruxelles este un pionier, trebuie să fie un pionier dacă vrem să ducem lucrurile mai departe aici. Ați vorbit de angajamentele conform COP21. Însă UE pare să rămână în urmă când vine vorba de cercetare și inovație. Statele membre investesc, după părerea noastră, pentru a fi un jucător important pe inovație și cercetare? Și aș vrea să știu dacă această platformă a fost creată pentru a contrabalansa această lipsă de investiții și pentru a atrage investiții mai inovatoare. Mulțumesc. Continuăm cu doamna Vișnievska. Mulțumesc. Domnule comisar, dumneavoastră vorbiți despre planuri, de ambiții, de tot felul de intenții. Însă, aș vrea să nu uitați că intențiile și planurile noastre trebuie să fie bazate pe posibilități concrete de punere în aplicare. Situația legată de îngrășăminte este una foarte complexă și în următoarea sesiune noi vom vota această directivă. Comisia ENVI are o poziție foarte ambițioasă. Mi se pare că poziția noastră este mult mai ambițioasă decât uh, a Comisiei, decât cea a Comisiei Europene cu privire la cadmiu, de exemplu. Și cred că ne putem aștepta totuși la un vot uh, destul de dificil, pentru că în comisie am avut o dificultăți în a obține o majoritate. Și în Comisia Europeană pozițiile sunt uh, și ele diverse. Unele țări doresc să limiteze aceste cantități, altele, alte țări, de exemplu, au o producție limitată de astfel de îngrășăminte și vor ca această limită impusă asupra substanțelor să se bazeze pe posibilitățile tehnologice ale fiecărui stat membru. Nu sunt indicații clare ale efectelor asupra sănătății, ale tuturor acestor uh, îngrășăminte până la urmă și mă întreb dacă până la urmă nu e vorba doar de o luptă între interese. Eu aș vrea să știu dacă în comisie credeți că e posibil să se ajungă la o poziție comună până la sfârșitul anului. Comisia dorește să ajute Consiliul să ajungă la un acord? Sunteți de asemenea de acord cu o reducere a nivelului pentru cadmiu? Mi se pare că unele măsuri ar fi doar în avantajul anumitor state membre. Dar nu cred că ar fi bine să avem o soluție injustă. Uh, Vă rog să verificați și uh, ecranele când luați cuvântul. Urmează domnul Verbrandi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnule Katainen pentru că ne-a arătat ce ne așteaptă din partea Comisiei în următoarele luni. Eu m-aș concentra pe două aspecte. Odată strategia în domeniul substanțelor plastice. Așteptăm cu interes propunerea Comisiei. Am o întrebare. Dacă am aflat eu bine, înțeleg că există o luptă internă în comisie cu privire la um, microplastic. E un uh, element important. Vedem tot mai multe dovezi că aceste um, mici molecule de plastic se găsesc cam peste tot. Există tot mai multe state membre îngrijorate și aș vrea să, să-mi spuneți dumneavoastră dacă uh, veți include o politică puternică pentru tratarea deșeurilor de dimensiuni microscopice. Uh, știu că sunt folosite în uh, substanțe cosmetice și ar fi foarte important dacă am putea face ceva împotriva acestea. Și știu că dumneavoastră puteți decide acum dacă includeți sau nu și acest domeniu. Și apoi un alt subiect la care nu v-ați referit, dar face parte din portofoliul dumneavoastră, și anume e vorba de biodiversitate acum doi ani și jumătate, a fost publicat un raport din partea Agenției de Mediu și s-a văzut clar că era o serie întreagă de semnale de alarmă și că nu prea suntem pe cale să ne atingem obiectivele strategiei 2020 de biodiversitate. Comisia a hotărât să nu redeschidă directiva pasări și habitate au apărut alte texte în domeniu, dar rămâne clar că nu ne vom atinge obiectivele făcând doar uh, ce s-a făcut până acum. Și multe cercetări ne arată că, în special în domeniul agriculturii, s-ar mai putea face multe pentru a îmbunătăți situația. Colegul dumneavoastră, domnul Hogan, mi-a zis că preferă să aștepte viitoarea politică agricolă comună, pentru că cea actuală nu va mai schimba nimic pentru a îmbunătăți efectele asupra naturii. Și atunci întrebarea mea este foarte clară. Să ne așteptăm în curând la o declarație din partea Comisiei, să spunem, da, ne pare rău, am făcut tot ce trebuie, dar nu ne vom atinge obiectivele, sau să ne așteptăm la un avânt nou, o încercare de a ne concentra totuși pe obiectivele 2020? Altfel facem ca data trecută. Vom spune că nici acum nu le-am atins și că încercăm pentru data viitoare. Aici aș vrea să știu dacă ne puteți spune concret ce așteptări putem avea. Mulțumesc, domnule Ian. Domnul Eck. Mulțumesc, domnul președinte. Stimate domnule vicepreședinte Katainen. Încălzirea planetei este cea mai mare problemă astăzi. Efectele sale duc la pierderi economice și ecologice pe care nici nu le putem închipui astăzi și la o situație de victime umane fără precedent. Avem și contaminarea apei cu pesticide și alte substanțe chimice, aruncarea gunoaielor în oceane, pierderea biodiversității, distrugerea pădurilor tropicale. Anul acesta, pe 2 august, se consumaseră deja toate resursele pentru anul 2017. Populația globului crește atât de repede și noi tratăm resursele de parcă mai avea o planetă de rezervă. Toate aceste aspecte negative s-au multiplicat în ultimii 50 de ani și trebuie să înțelegem că nu putem căuta mereu creștere economică. Apar astfel mai multe probleme decât am dori. Un om de știință a spus că creșterea exponențială poate duce la nesfârșit, e fie un economist, fie un nebun. Trebuie să recunoaștem că avem resurse limitate, ele nu sunt uh, nesfârșite, și economia circulară nu poate soluționa această problemă. Căpătăm doar un pic de timp în plus, câteva zile în plus, până în momentul în care vor fi uh, epuizate toate resursele. Domnule vicepreședinte, n-ar trebui să fie scopul fiecărei politici să îndeplinească obiectivele generației de astăzi, fără a periclita posibilitățile vi- generațiilor de viitor și am o singură întrebare. Ce părere aveți despre ideea următoare? Să schimbăm modelul economic actual, să scădem producția și consumul. Deci o creștere negativă controlată, distribuind bunurile în mod corespunzător ca să asigurăm ceva și pentru generațiile viitoare iar condițiile ecologice de pe pământ să fie îmbunătățite. Vă mulțumesc pentru un răspuns sincer. Thank you very much. Uh, and, uh, Mr. Skrilek. Mulțumesc, domnul Schirac. Da, mulțumesc. Mulțumesc și domnului comisar pentru că ne dă această ocazie să discutăm un subiect iată atât de important. Iată că începem să conștientizăm dificultățile care ne așteaptă și există o îngrijorare legată de disparitățile între statele membre în ceea ce privește eficiența resurselor, recuperarea materialelor și așa mai departe. Trebuie să fim ambițioși, da, dar nu există din partea statelor membre suficientă dedicație și motivare. Doar 6% din investițiile din UE de astăzi în gestionarea deșeurilor se fac din fonduri structurale europene. În același timp, multe state membre se confruntă cu o serie de probleme în sistemele lor de gestionare deșeurilor. Ce putem face în plus pentru a soluționa această problemă și, suplimentar, trebuie să ținem cont de faptul ce facem după ce terminăm pachetul deșeuri cu materiile prime. Pentru că nu dorim ca materiale prețioase să fie aruncate, însă nu avem capacitate să le tratăm în Europa. Trebuie să încurajăm investiții în aceste capacități. Fonduri europene trebuie îndreptate în acest sens. Nu dorim să fie exportate în state terțe unde de obicei sunt tratate necorespunzător detrimentul sănătății publice și al mediului. Ce, la ce s-a gândit Comisia pentru a trata mai bine aceste provocări? Și iar cât privește strategia în domeniul plasticului, așteptăm această strategie anunțată pentru sfârșitul anului. Există multe sectoare care sunt în competiție pentru aceste plante și aș dori să știu dacă Comisia face ceva pentru uh, a trata problema plantelor folosite pentru biocarburanți. Mulțumesc, se încheie aici uh, prima rundă de întrebări. Vă rog să răspundeți întrebărilor puse până acum. Mulțumesc! Încep cu doamna Proșneț. Ceea ce privește aspectele de sănătate, Multe din aceste ă, activități continuă activități existente. Mai sunt, există aici sau urmează să apară trei inițiative noi. Odată digitalizarea aspectelor din domeniul sănătății. Pregătim o comunicare care va încerca să ajute statele membre să folosească uh, soluții digitale în domeniul sănătății, să aibă acces la infrastructura de date, să îmbunătățească accesul cetățenilor, să îmbunătățească îngrijirea până la urmă. Ne așteptăm să aibă un efect asupra industriei sănătății și pentru acces uh, egal pentru toți și până la urmă să reducă costurile sistemelor de sănătate. Mai lucrăm de asemenea pe o inițiativă pentru îmbunătățirea cooperării în domeniul uh, sistemelor de sănătate. Ne uităm la produse farmaceutice noi și instrumente medicale noi. Și o a treia inițiativă, cea mai recentă, a anunțat, domnul Juncker a anunțat un plan de acțiune legat de vaccinare pentru a ajuta statele membre să protejeze cetățenii îmbunătățind rata vaccinării. Și asta ne va atăți rolul și la nivel mondial. Iată cele mai recente trei exemple. Apoi, v-ați referit la investiții în domeniul mediului. Acum vorbind în calitate de responsabil EPSI. EPSI a finanțat deja multe proiecte de mediu, în special în domeniul eficienței energetice și regenerabilelor și proiecte mari de economie circulară, în domeniul producției de hârtie, astfel de companii și-au schimbat modul de funcționare, nu mai sunt doar producători de hârtie, ci lucrează circular, își produc singur energia de care au nevoie din energie regenerabilă și au produse secundare din producția de hârtie pe care le uh, vând, le pot vinde, produse vandabile. Și aceste proiecte au fost finanțate prin EFSI. Și odată ce trecem la FC 2.0, vom avea un obiectiv mai clar pentru investiții legate de COP21. Acolo valoarea minimă pentru investiții ar trebui să fie de 40%. Nu există o limită superioară, ci iată această limită inferioară la care trebuie să ajungem. Eu cred că EFSI e un uh, instrument financiar destul de bun. Și s-a văzut deja că a funcționat foarte bine în proiecte de eficiență energetică, chiar și în uh, țara dumneavoastră, în Franța. Doamna Dali uh, s-a referit la substanțe plastice și strategii la nivel global și domnul Gerbrandi despre <clears throat> Ideea să creăm o strategie funcțională importantă în Europa care să aibă un efect la nivel global. Trebuie să găsim căi de a reduce consumul general de plastic apoi să creăm un regul, reglementări pentru plastic bioplastice, să le spunem așa, care să intre pe piață și, în al treilea rând, o piață unică pentru plastic secundar. <clears throat> Toate aceste regulamente s-ar aplica și operatorilor din state terțe care doresc să opereze în Europa și deci astfel va avea un uh, impact și la nivel global ar încuraja companiile și operatorii din statele terțe să aplice același regulament la fel în țările lor. Și în al treilea rând, am putea exporta acest model în state terțe. Putem duce dincolo de granițele noastre aceste bune practice. De aceea propun să facem un propriu exercițiu bun, să ne asigurăm că funcționează înainte să-l exportăm. Iar problema microplasticului va face parte din strategie, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, oceanele sunt pline de astfel de microplastic. E găsit în pești și în multe alte locuri, în, în sedimente. Așadar, subiectul microplasticului va face parte din pachet. Doamna Dalia m-a întrebat despre inovații și dacă suntem în, spa- în urma competitorilor noștri. E adevărat că statele membre nu investesc cât ne-am fi dorit, însă în același timp Există și state membre care se concentrează mai mult pe inovație, iar uh, Orizont 2020 ne dă o bună ocazie în acest sens. Putem vedea lucrurile din două părți. Pe de o parte, ca parte a semestrului european, mi-aș bucura să ne putem concentra pe recomandări legate de capitalul uman Trebuie să încurajăm statele membre să cerceteze, să inoveze, să financeze cercetarea și inovația, dar și calitatea educației, calitatea formării profesorilor, de exemplu. Apoi o a doua observație. Trebuie să finanțăm să reformăm planul financiar multianual, dar trebuie să ne concentrăm și pe domeniile unde UE creează valoare adăugată. Și, în mod evident, inovația și cercetarea, împreună cu aspecte legate de securitate, sunt, iată, domeniile unde se creează această valoare adăugată. Eu pe asta m-aș concentra, pe cercetare și inovație. Doamna Viznevska s-a referit la fertilizator și dacă nivelul de cadmiu e corespunzător. Eu aș rămâne la aceste niveluri știind că statele membre le acceptă cu greu. Da, în primul rând, dacă scădem aceste niveluri, e un lucru bun pentru sănătatea umană. În al doilea rând, e un mod obiectiv pentru a schimba piața fertilizatorilor. Sănătatea este importantă, însă eu cred că dacă reușim să creăm acest regulament european care ar permite crearea unor producții de fertilizatori bio, uh, eventual uh, refăcuți din deșeuri, am creat o piață foarte bună, o nouă piață de fapt, sunt state membre care se opun și înțeleg și asta. Dar și dacă ținem cont de îngrijorările geopolitice, tot cred că obiectivul unei piețe unice pentru fertilizatori bio e un obiectiv mai important, după părerea mea. Sigur că încercăm uh, să ajutăm statele membre să găsească o soluție. Apoi, biodiversitatea, la care s-a referit domnul Gerbrandi. Avem planul de acțiune cu 15 acțiuni concrete, majoritatea sunt lansate încă în acest an și atunci Comisia va putea veni cu un raport cu privire la evoluția lor înaintea încheierii mandatului nostru actual. Am dorit să îmbunătățim și implementarea directivelor actuale și să progresăm înspre obiectivul 2020. Vrem să evaluăm această strategie de biodiversitate și să tragem concluziile până în 2020 și rezultatul concluziilor va duce la noua strategie a Comisiei după 2020. Directivele pe Natura și Natura 2000 dau în continuare o bună bază pentru politica de biodiversitate pe termen lung. Domnul Eck a mai pus o întrebare despre creștere economică și sensul acesteia ați propus un model alternativ. E un aspect, sigur, ideologic, fundamental, să, după părerea mea, pare dificil să înțeleg cum ne-ar ajuta mai mult creșterea negativă cum ne-ar ajuta în uh, obiectivele noastre sociale și de mediu. Există câteva exemple cu creștere negativă sau uh, în mod centralizat. Avem exemple din Venezuela, Cuba și Corea de Nord. Eu cred că creșterea noastră poate fi una de mai bună calitate. Aici avem nevoie de creștere durabilă și de economie circulară. Eu cred că atunci când vorbim de economie circulară, contează ambele cuvinte, și circular și economie. Dacă subliniem doar unul dintre ele, nu ajungem la economie circulară. Deci, dacă spunem economie, există ideea că trebuie să vină și profit de undeva și noi asta reglementăm, de unde anume să apară profitul. Și în cele din urmă, mai avut o întrebare despre gestionarea deșeurilor. Aici aș vrea să fac două observații. Pe de o parte, legislația în domeniul deșeurilor dacă reușim să adoptăm uh, această legislație cu obiective obligatorii pentru statele membre, ne-ar ajuta deja în mod semnificativ pentru a crea sisteme mai bune. Cred că acest uh, document, acest această legislație deja ne-ar ajuta mult și ar ajuta statele membre într-o mai bună gestionare. Aici problema principală nu reprezintă fondurile. Când avem un, o reglementare bună, asta aduce cu sine schimbări și permite și sectorului privat să vină cu soluții noi. Atâta timp însă cât există nevoia de finanțare publică, avem acum deja suficienți bani în fondurile structurale pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor în statele membre. Și acest element este doar unul din fluxurile financiare și sub orizont 2020 am oferit 860 de milioane pentru 2018-2020 pentru mai bună gestionare. Tehnologia există, Există deja astfel de uh, structuri de gestionare a deșeurilor care tratează și deșeurile animale, lucrează într-o, într-un fel de simbioză prin care și protejăm apa din sol și câștigăm ceva din tratarea acestor deșeuri. Face parte din industria modernă a substanțelor de fertilizare. Mulțumesc! Mulțumim și trecem la a doua rundă de întrebări. Avem un minut pentru fiecare intervenție și începem cu doamna Șuiță. <coughs> Thank you very much, uh, Mr. Kantainen. In order to achieve uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Katainen. Pentru a atinge obiectivele economiei circulare și ale acordului de la Paris, noi considerăm că se vor adopta actele juridice necesare și cred că povestea nu, începe, nu se termină aici, de fapt abia începe. Agenda europeană cu privire la securitate enumeră și infracțiuni împotriva mediului înconjurător și sublinează faptul că Comisia va lua în calcul nevoia de a consolida procesul și de reglementare. Există deja un procent foarte ridicat de corupție în statele membre, iar acest lucru ar putea afecta atingerea acestor obiective plănuiți să introduceți anumite măsuri sau obiective suplimentare pentru a combate neconformitatea cu cele prevăzute în cadrul de reglementare? Și a doua întrebare e un pic mai pozitivă. S-au creat 8 milioane de noi locuri de muncă. Chiar dacă punerea în aplicare a agendei competențelor și a Corpului European de Solidaritate Uh, s-a întâmplat, acestea se concentrează totuși pe cei tineri. Mă întreb dacă vor avea efecte pe termen lung asupra creșterii locurilor de muncă în toate statele membre. Vă gândiți la niște măsuri um, care să targeteze toate statele membre, pentru că în continuare sunt foarte mari diferențele. Șomajul este mult mai mic în anumite state membre și mai ridicat în altele. Vă gândiți la mijloace specifice pentru abordarea acestei probleme? Da, am înțeles că ați vrut să puneți două întrebări. Da, două întrebări. Domnul Leinen are cum cuvântul. Domnule vicepreședinte, Ați spus că economia circulară este un mega proiect care va transforma economiile noastre și aveți dreptate să spuneți acest lucru. Trebuie să reducem resursele pe care le utilizăm. Știu că Ați fost în China și aveți contacte cu această țară foarte mare. Noi uh, am uh, vorbit uh, cu partea chineză de curând în Parlament. Aceștia vor să își canalizeze investițiile către economia circulară. Dumneavoastră ați vorbit și despre conceptul de design, despre conceperea produselor. Dacă acestea sunt bine concepute de la bun început, atunci putem îmbunătăți și durata lor de viață. Acestea pot fi reparate, de exemplu, în loc să fie aruncate și să creștem astfel numărul de deșeuri. Eu cred că suntem gata să facem acest pas. Doamna Vișniesca. Viș, Vișniesca. Nu, domnul Panie. Domnul Parniu. Domnule comisar, doamnă președinte, stimați colegi, în primul rând vreau să-l felicit pe domnul comisar pentru că a menționat perturbatorii endocrini, așa că remarc că poziția pe care a vrut să o impună Parlamentul European și Comisia ENVI a a avut rezultate pentru că e prima oară când uh, auzim uh, un uh, comisar european exprimându-se în Parlament din proprie inițiativă împotriva perturbatorilor endocrini. Risipa alimentară, domnule vicepreședinte, nu ați menționat acest aspect care mie mi se pare prioritar, pentru că 89 de milioane de tone de mâncare sunt uh, risipite anual în Europa și până la sfârșitul lui 2020 ar putea să crească la 120 de milioane de tone. Deci, acest lucru mi se pare absolut irresponsabil și tocmai de aceea doresc uh, reducerea cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030. 30. E vorba de o hotărâre adoptată de Parlament în martie, în 14 martie 2017 și vreau să știu dacă susțineți această propunere. Mulțumim, domnul Florenț. Mulțumesc. Ieri am ascultat um, cu atenție și astăzi la fel uh, în această dezbatere. Cred că toată lumea vorbește despre apă și despre buget. Noi um, avem foarte multe probleme în circumscripția mea um, cu contaminarea apei cu produse medicale. Ce are de gând Comisia să facă în acest sens? Colegul din Polonia a plecat, din păcate, Domnul Gilbrandi a spus că Îngrășămintele sunt importante din punct de vedere economic, însă dacă creștem nivelul pentru cadmiu, eu zic că nu e o idee bună. Domnul Dallas. Mulțumesc. Voiam să vă pun câteva întrebări cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă. Mă bucur că sunteți din nou alături de noi legat de agenda pentru locuri de muncă și pentru creștere. Care este planul concret al Comisiei pentru a asigura atingerea obiectivelor pe plan social, de mediu, economic și privind guvernanța, mai ales că fixăm acest buget pentru șapte ani? Aveți propuneri concrete cu privire la rolul pe care îl poate juca Parlamentul în acest proces? pentru că, într-adevăr, am auzit foarte multe lucruri încurajatoare despre rolul pe care vă așteptați să-l jucăm, dar nu există deocamdată angajamente concrete din partea Comisiei. Dacă ați putea să ne dați mai multe detalii, ar fi foarte bine. Mulțumesc! Mulțumim! Vreau să știu dacă mai dorește cineva să intervină în acest moment, pentru că cred că suntem uh, puțin uh, în urmă. Doamna Delei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și vicepreședintelui. Aș vrea să mă refer uh, la risipa alimentară. Când vom avea metodologii de calcul a risipei alimentare? Pentru că nu înseamnă nimic să propunem și să votăm uh, o hotărâre privind reducerea risipei alimentare dacă nu avem încă o metodologie de calcul. Mulțumesc, domnule comisar. doamna Șeperec. Mulțumesc. Eu am o întrebare din uh, țările de jos. Aș vrea să mă refer la biogaz și la Groningen. Ce părere aveți dumneavoastră despre biogaz? Este o prioritate? Îl vedeți ca pe o, îl vedeți ca pe o oportunitate? Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Aici se termină prima, a doua rundă de intervenții. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, infracțiunile împotriva mediului. Avem un sistem juridic care se ocupă de toate tipurile de infracțiuni. Comisia nu s-a gândit să creeze măsuri specifice pentru infracțiunile împotriva mediului înconjurător, dar vă asigur că acestea reprezintă o problemă și în foarte multe situații ne confruntăm cu corupție în astfel de cazuri. Însă nu facem neapărat o distinție între diferitele categorii de infracțiuni, astfel încât să putem uh, aplica măsuri și sancțiuni speciale pentru anumite tipuri de infracțiuni. Investigația, anchetele se fac um, în statele membre de autoritățile statelor membre. Însă, ceea ce putem face este să împărtășim exemple de bune practici și să vedem uh, dacă există noi moduri de soluționare și de abordare a acestor uh, infracțiuni împotriva mediului înconjurător. Situația șomajului, care variază de la un stat membru la altul. Din fericire, tendința a fost uh, inversată în mod pozitiv. Rata ocupării forței de muncă este la cotele cele mai înalte din totdeauna, rata șomajului uh, a ajuns din nou la nivelurile din 2008-2009, ceea ce înseamnă că a scăzut. Dar asta nu înseamnă că nu există state membre în care situația este mai rea decât în alte state membre sau că nu există categorii vulnerabile de persoane sau că cei în vârstă nu suferă sau că nu sunt persoane care nu sunt afectate de lipsa de acces pe piața muncii. Ce face Comisia în acest sens? Încearcă să folosească procesul semestrului european, recomandările specifice de țară, studiul priv anual privind creșterea și uh, toate mijloacele financiare de care dispunem. Vă pot asigura deci că profităm de oportunitatea de a ajuta statele membre și le ajutăm atunci când e cazul, dar nu putem să facem noi reformele de care sunt ele responsabile. Situația economică a Uniunii Europene s-a stabilizat, lucrurile merg bine pe piața unică, aceasta este o posibilitate de a promova creșterea și crearea de locuri de muncă. Domnul Leinen a întrebat de China. China poate să fie un partener foarte bun pentru noi în economia circulară, pentru că aceștia au uh, nevoi și provocări legate de mediul înconjurător pe care trebuie să le abordeze, provocări chiar mai mari decât uh, ale noastre, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem mai mult decât fac ei în acest sens. China poate fi o piață foarte bună de desfacere pentru soluțiile furnizate de Europa, dar cred că putem crea o piață comună bazată pe noi modele de afaceri comune și pe noile tehnologii. China face deja foarte multe cu privire la economia circulară. Mi se pare că este unul dintre domeniile în care putem aprofunda cooperarea noastră. Am avut câteva dificultăți uh, în negocierile UE-China, dar uh, în ceea ce privește protecția mediului putem să cooperăm mai mult. Ecoproiectarea. Mulțumesc că ați menționat uh, acest aspect. Noi vrem ca domeniul de aplicare să fie mai extins, să trecem și la reparabilitate, durabilitate și așa mai departe, nu numai uh, la mediul înconjurător. Am avut o consultare cu părțile interesate, vrem să știm uh, ce consideră ei că e bine să facem, cum putem să schimbăm mediul de reglementare, astfel încât să acoperim mai multe aspecte în directiva privind ecoproiectarea, mai multe aspecte decât acoperim acum. Reparabilitatea, de exemplu. Aceasta este o chestiune pe care mulți uh, europeni vor să o știe mai bine. De exemplu, dacă vi se sparge ecranul uh, de la, un, de la smartphone sau de la iPhone, e foarte greu să-l înlocuiți. Acesta este numai un exemplu. Deocamdată nu pot să vă dau, uh, să vă fac promisiuni concrete, nu pot să vă spun exact care sunt modificările pe care le vom face până la sfârșitul mandatului, însă lucrăm în acest sens, iar directiva privind ecoproiectarea este un instrument uh, foarte bun s-a dovedit a fi un instrument nemaipomenit uh, pentru creșterea eficienței energetice și, așa cum bine ați spus, a fost acceptată foarte bine de industrie. Singura problemă cu acest, uh, această legislație este că se găsește printre cele mai uh, prost înțelese acte normative din Europa. Însă, directiva privind ecoproiectarea s-a schimbat, a început să fie schimbată încet, încet, pentru că mediul de afaceri împreună cu organizațiile de consumatori au început să se preocupe tot mai mult de aceasta și să vorbească tot mai mult despre ea. Risipa de alimente. Acesta e un alt domeniu în care ne-am consultat cu diferite părți interesate. Asta pentru că am vrut să înțelegem cum putem să măsurăm risipa de alimente? De unde vine aceasta? Care este principala sa cauză? Știm că se întâmplă în agricultură, în industrie, în sectorul vânzării cu amănuntul și în sectorul vânzării angro, în uh, restaurante, cum putem însă să măsurăm această risipă de alimente și canalele, practic, pe care se întâmplă? Sunt principalele aspecte pe care trebuie să le identificăm și apoi putem adopta măsuri de politică pentru a combate acest fenomen. Dar, în primul rând, trebuie să știm de unde vine și care este cauza sa. Avem, deci, o consultare în curs cu părțile interesate pe acest subiect. Domnul Florenț a vorbit despre irigație și problemele legate de aceasta, apa contaminată. Apa contaminată cu medicamente. Vrem să îmbunătățim uh, regulamentele privind îngrășămintele și, de asemenea, inițiativa privind apa menajeră este și ea foarte, foarte importantă. Trebuie să tratăm apa deja utilizată ca să poată fi folosită în irigație. Să trebuie să ne asigurăm că aceasta este sigură. Directiva privind fertilizator, îngrășămintele. Cred că nu s-a înțeles foarte bine. Îngrășămintele cu niveluri scăzute de cadmiu sunt cele care pot fi vândute pe piața unică, fără probleme. Dacă vreți să folosiți altceva mm, statul dumneavoastră membru, atunci puteți mm, să... Mm, uh, în continuare puteți să faceți acest lucru. Dar vrem să introducem noi tipuri de îngrășăminte. Nu știu exact cum vom putea să implicăm pe cei din Consiliu și să explicăm exact care sunt principalele probleme. Eu nu cred că e așa de greu de înțeles și nici nu este atât de periculos cum au susținut unii. Rolul Parlamentului European cu privire la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ați menționat egalitatea socială și crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Eu vreau să analizăm acest subiect numai din perspectiva obiectivelor de dezvoltare durabile, dar și din perspectiva rolului Parlamentului European. Acum vorbim despre economia circulară, dar trebuie să vedem care sunt prioritățile Parlamentului European pentru următorul CFM, celelalte domenii de politică, de exemplu, care ne permit punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Parlamentul European trebuie să ia parte la consultarea privind obiectivele de dezvoltare durabilă și la toate platformele um, legate de acestea. Dacă nu este prezent, asta nu înseamnă că Parlamentul European nu are un rol, are un rol tot timpul când vine vorba de punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Biogazul face parte din pachetul privind energiile regenerabile și cred că va juca un rol semnificativ pe viitor. Însă e vorba de două aspecte cheie aici. Primul, tehnologia și inovația, lucruri care deja se întâmplă deja, dar desigur că tehnologia se va dezvolta și mai mult în acest domeniu. dar trebuie să ne întrebăm și cum s-au folosit aceste noi tehnologii și posibilitățile pe care ni le oferă la nivel local. Deci, odată mediul de reglementare și apoi conștientizarea publicului. Cred că acestea sunt principalele provocări, însă biogazul va juca un rol esențial în mixul energetic, dar și în gestionarea deșeurilor pe viitor. Stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru observații și pentru întrebări. Haideți să continuăm, să colaborăm și dacă mai doriți să discutați ceva cu mine, rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Contăm pe dumneavoastră, ca de obicei, și Vă mulțumim pentru această ofertă pe care ne-ați făcut-o de a avea o relație și o colaborare strânsă cu comisia noastră. Avem o mică pauză până la momentul în care începem voturile, deci luăm o pauză de 10 minute. Um, hello everyone. Dimineața tuturor. Let's start with the votes. Haideți să trecem la voturi. We start with the vote on uh, the report of Madame Gros Raportul doamnei Grostet. Cei care au venit să observe ședința de votare, vă rugăm frumos să luați loc și să faceți liniște. Mai întâi, raportul doamnei Grostet. Propunere de directivă în ceea ce privește testul de proporționalitate înainte de a adopta noi uh, regulamente referitoare la meserii. Și votăm un bloc de amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 61. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62. Pentru. Șaizeci doi. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Șaizeci și șase. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 70 pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. 67 pentru, împotriva, N-am reușit să văd rezultatul. Încă o dată. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71. Nu, 73. 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se respinge, 78 pentru, împotriva abțineri se respinge, 79 pentru, împotriva abțineri se respinge, 80 pentru, împotriva abțineri se respinge, 81 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, pentru că nu se vede foarte clar. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92-93 împreună pentru, împotriva, abțineri, se resping. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva. 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O sută cinci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Se adoptă, dar m-am bizuit pe felul în care reacționează grupurile și a existat o mică, mică, mică majoritate, un vot diferență. 1,16 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 120 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci și unu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. doi Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pe, e caduc, 24 pentru, 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 30. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 32. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 33. Pentru, împotriva, abține se respinge, 34 pentru, împotriva, abține se respinge, 35 pentru, împotriva, abține se adoptă, 36 pentru, împotriva, abține se adoptă, 37 pentru, împotriva, abține se adoptă, 38 pentru, împotriva, abține se respinge, 39 pentru, împotriva, Abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 45 pentru împotriva abțineri se respinge. 46 pentru împotriva abțineri se respinge. 47 pentru împotriva abțineri se respinge. 48 pentru împotriva abțineri. Verificăm 48. S-a deschis votul. Și acum s-a închis.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 și se adoptă. Felicitări, doamnei raportor. Uh, next item is a report. Următorul punct e vorba de un raport de doamna Cealdes, implementarea strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități. Și începem cu amendamentul 14 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptăm. 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Abțineri? La 37? Haideți să verificăm 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. And the vote is uh, closed. S-a închis votul. Se respinge. 48. Pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, votăm 50. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 56. A existat un decalaj la vot. Uh, se respinge. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 60, prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, și vot final, electronic, s-a deschis votul. Is closed. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări! Um, accelerating clean energy.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 11 este adoptat. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. How come? Cum de? So I see right and left completely on this one. That's a... Văd că dreapta și stânga s s-au împărțit complet pe acest uh, vot. M-am uitat la coordonator și m-am gândit că rezultatul e sigur. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 pentru? Împotrivă?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 împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 34 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 35 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 39 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 42. Votul este deschis. And the vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm electronic acum. Votul este deschis pe întregul raport. Votul este închis.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 Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Se adoptă. 43 împotrivă abțineri se respinge, 44 pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru împotrivă abțineri se respinge, 46 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Adoptat. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, sau nu votăm pe 71, 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm electronic. 75. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă 76 pentru, împotrivă, 76 colegi pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, se respinge, îmi cer scuze, amendamentul 1 se respinge, 2 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 6 în două părți, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Votăm împreună 8 și 15 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 10 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 13 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă, Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 16. Votul este deschis. And it's closed. It is adopted. Votul este închis, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm final, electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă, felicitări. That's the last one? Wow. Thank you very much. Next uh, and last, Următorul aviz și ultimul, planul de acțiune pentru natură, oameni și economie. Începem cu amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți încă o dată 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 39, prima parte. Votul este închis și se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru împotriva abțineri se respinge, 46 pentru împotriva abțineri se respinge, 47 pentru împotriva abțineri se respinge, 48 pentru împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru împotriva abțineri se respinge, 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73. trei devine caduc. Ce păcat, pentru că erați cu toții de acord cu el. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 57. Haideți să verificăm 55. Să votăm din nou pentru. Sau mai bine verificăm. Votul este închis. Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nouăzeci, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru împotrivă abțineri se adoptă 72 cade 75 pentru împotrivă abțineri respins 76 pentru împotrivă abțineri se respinge 74 pentru împotrivă abțineri respins 77 pentru împotrivă abțineri se adoptă 81, part, prima parte, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 81, partea a treia, potrivă, abțineri, se adoptă. Partea a patra, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 79, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78, pentru, potriva abțineri, respins, 80 pentru, potriva, abțineri, respins, 81 pentru, potriva, abțineri, 81 pentru, repet, împotriva, abțineri se adoptă. partea 5, partea 6, pentru, potriva, abțineri se adoptă. 82 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 83 pentru, potrivă, abțineri adoptat, 84 pentru, potrivă abțineri se adoptă, 85 pentru, potrivă abțineri respins, 86 pentru, potrivă abțineri respins, 87 pentru, potrivă abțineri repet, 87 pentru, împotriva, abțineri, respins, 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 91 pentru, împotriva, abțineri, respins, 92 pentru, împotriva, abțineri, respins. 93 pentru, împotriva, abțineri, respins. 94 pentru, împotriva, abțineri, respins. 95 pentru, împotriva, abțineri, respins, 96 pentru, împotriva, abțineri, respins, 97 pentru, împotriva, abțineri, repet, 97 pentru, împotriva, obține se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva, abțineri, respins. 100 pentru, împotriva, abțineri, respins. 101 pentru, potrivă, abțineri, respins. 102 pentru, potrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abținere respins, 104, 105 împreună pentru împotrivă, abținere respins, 106 pentru împotrivă, abținere se adoptă, 107 prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri abțineri se adoptă, 5 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, vot final, am deschis votul. Votul s-a încheiat și asta e adoptat și am încheiat sesiunea de vot și ziua de lucru. Ne vedem data viitoare. Săptămâna viitoare pe 19. Pe coordonatori loc să rămână pentru întâlnirea noastră.